Acum ar trebui să ne îndreptăm energia către o negociere benefică și pozitivă, care să reducă toate fricțiunile și să ducă la dispariția tuturor frontierelor fără acest backstop controversat. Până la urmă, asta e soluția și asta a fost întotdeauna soluție. Doar așa se poate debloca situația și se poate progresa. Următorul vorbitor în numele PP, domnul Brok. Domnule președinte, doamnă reprezentant al Consiliului, domnule vicepreședinte, dragă Michel Barnier, dragi colegi. În această dezbatere, dar și din declarațiile uh, din capitale, rămâne mm, clar un lucru. 27 Uh, de state membre sunt de acord, în Regatul Unit nimeni nu e de acord cu nimic. Noi ne menținem unitatea și integritatea pieței unice uh, trebuia, va fi apărată. Al doilea punct. Ieri s-a reunit o uh, coaliție a opozanților, care din punct de vedere al conținutului n-au nimic de a face unii cu ceilalți. Cei care își doresc cel mai dur tip de Brexit posibil și cei care vor să rămână în Uniunea Europeană. Theresa May nu mai este în situația de a putea găsi o soluție constructivă. Acum, după doi ani, să spui că vei discuta cu opoziția e cam cu doi ani prea târziu. Și mi se pare important ca din Parlament să vină o propunere. Din Parlamentul Britanic trebuie să vină o soluție constructivă. După aceea putem discuta despre ea. Domnul Corbyn a spus că își dorește o uniune vamală bun, dacă vrea asta, să facă propunerea și să-și găsească o majoritate. Nu e o problemă pentru noi. Cred că um, ar fi foarte binevenit să găsim o soluție. Deci dacă există o soluție constructivă, vă rog să veniți cu ea. Însă uh, trebuie să puneți capăt uh, luptelor uh, între partide și ambițiilor politice care au făcut imposibilă ajungerea la o majoritate uh, a mai multor partide împreună. Mulțumesc! La parola all'onorevole... Are cuvântul domnul Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acesta este un moment uh, istoric și știm întotdeauna că istoria ne ia prin surprindere. Când am început mandatul în 2014, nimeni nu putea să prevadă că astăzi vom avea o astfel de dezbatere, nici în 2016, când am discutat despre rezultatul neașteptat al referendumului britanic. A fost nevoie de peste 900 de zile ca Parlamentul uh, Britanic să ajungă la o decizie hotărătoare. Luni de nesiguranță, de incertitudine și acum nu știm exact ce se va întâmpla pe viitor. Însă un singur lucru e sigur. A început numărătoarea inversă. Peste 30 de zile această națiune urmează să iasă din Uniunea Europeană. Votul de ieri ar trebui să fie un semnal de alarmă, să ne trezească pe toți. Putem discuta despre răspunderea guvernului, despre cum elita practică a ajuns să amaneteze viitorul unei națiuni întregi. E clar că au eșuat uh, în alții reprezentanți politici. Însă acum nu e momentul să insistăm noi avem dreptate și nu e momentul pentru represalii. E momentul să acționăm responsabil în interesul celor mulți și nu a câtorva. Britanicii vor fi cei care vor pierde noi, cele 27 de state membre care am fost unite la negocieri, trebuie să fim flexibili pentru a debloca uh, situația și pentru a oferi soluții pragmatice și pentru a reduce cât mai mult pagubele. Puteți conta pe socialiști și democrați și nu vom uita că în ultimii 40 de ani Marea Britanie și-a adus o contribuție enormă la proiectul nostru european comun. Ne va fi dor de uh, expertiza colegilor noștri britanici, însă asta e viața. Trebuie să ajungem la un rezultat și de aia e nevoie de certitudine. Trebuie să știm ce vrea clar Marea Britanie. E nevoie de un semnal clar. Poate că de aia e nevoie de un vot al poporului. Da, s-a vorbit despre preluarea înapoi a controlului. În aceste vremuri nimeni nu mai poate să spună că oamenii nu știau ce votează de fapt. Nu vrem să ne amestecăm în politica internă a britanicilor, însă orice decizie de a rămâne e binevenită. 140 de colegi mi s-au alăturat și au scris o scrisoare deschisă cetățenilor britanici săptămâna asta pentru a le arăta clar tuturor că dacă vreți să rămâneți, vă primim înapoi cu brațele larg deschise. Mister... Mister Weidenholzer, there is a blue... Domnule Weidenholzer, aveți un cartonaș albastru, acceptați? Nu, mulțumesc. Onorevole Smith, Smith. domnule președinte, dragi colegi, bună dimineața. Îmi pare rău că trebuie să suportați aceste prostii. Dar, de fapt, trebuie să vă dați seama că Regatul Unit nu este chiar atât de unit și administrația este și mai puțin unită, din păcate reprezint Scoția și poziția noastră este foarte clară. Noi dorim să rămânem. Am votat asta, dorim să rămânem în această familie de națiuni. Dragi colegi, dumneavoastră trebuie să respectați Regatul Unit, să respectați uh, Constituția și legile de acolo, așa cum o fac eu. Poziția noastră a scoțienilor este clară. Nu există un Brexit bun. Asta înseamnă o veste proastă pentru noi, pentru Europa, pentru Regatul Unit. Munca mea nu este aceea de a atenua Brexitul, ci de a-i pune capăt. Și îmi pare rău că mulți colegi din Regatul Unit, din uh, toate partidele, lucrează pentru a încerca să uh, facă un pic de ordine în acest proces. Deci, două comentarii. În primul rând, avem nevoie de mai mult timp. Îmi pare rău, dar asta este realitatea. Dacă doriți să ne păstrați, avem nevoie de mai mult timp pentru a reuși. Un referendum ar putea fi o soluție pentru acest proces, dar avem nevoie de timp pentru asta și guvernul britanic uh, s-ar putea să înceapă să ascultă și alte voci decât doar pe a lui. În al doilea rând, cetățenii. Prea mulți uh, oameni pe continentul european se simt înfuriați acum Uh, britanicii care se află în Europa și europenii care se află în Regatul Unit. Trebuie să lucrăm cu ei pe termenii referitor la drepturile cetățenilor. Uh, toate acestea trebuie să fie clare pentru cetățeni pentru a avea siguranță în viața lor de zi cu zi, pentru că se simt victimele și prizonierii unui proces pe care nu îl controlează. Și, de altfel, față de toți acești cetățeni aveam o datorie clară. Comisia a făcut foarte mult pentru a încerca să garanteze aceste drepturi, dar în lipsa uh, unui acord clar din partea guvernului britanic, noi trebuie să reacționăm și să garantăm aceste drepturi chiar acum. Iată două măsuri care ar putea să ne scoată încet încet din acest impas. Însă mă tem că soluția nu va veni de la Westminster, va, Westminster va trebui să intervenim chiar noi. Mulțumesc! Domnule Smith, aveți un cartonaș albastru. Sunteți dispus să răspundeți? De la cine e? I will not give Mr. Coburn any more oxygen. A, domnului Coburn nu trebuie să-i mai dau apă la moară. Are suficient. Onorevole Spinelli. Doamna Spinelli. Doamnă Spinelli, mulțumesc, domnule președinte. Perspectiva uh, lipsei unui acord uh, în ceea ce privește Brexitul ar fi uh, uh, un mare risc asupra acordului din Vinerea Mare. Până la urmă, cetățenii irlandezi ar ajunge să se pronunțe. Însă și cetățenii europeni din UE ar avea de suferit și britanicii din UE, deși pentru ei uh, viitorul e întunecat. Uh, dacă nu va fi un, atra, un acord de retragere, nu vor mai avea niciun drept legat de libertatea de circulație. Ar ajunge, practic, să trăiască în iadul nesiguranței juridice. Cu greu poți să spui cum să ieși, practic, din uh, această încurcătură creată de guvern fără să cer din nou părerea poporului. Dacă se va confirma acest nou deal, Comisia și Parlamentul vor trebui să facă tot posibilul pentru a menține măcar dreptul de reședință al cetățenilor britanici în UE recomandând alinierea procedurilor naționale la cele mai bune practici care deja există în anumite state membre. Deci trebuie să le garantăm acestor persoane libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Mai grav este însă cazul uh, celor 3 milioane de cetățeni europeni din Marea Britanie. Aceștia vor deveni victime deja s-a întâmplat asta cetățenilor din țările terțe. Vor deveni victimele unei uh, atmosfere ostile promovată de conservatori din 2012. Promisiunile doamnei May vor putea fi revocate practic uh, instantaneu de Camera Comunilor și doar un acord, un tratat internațional care să protejeze drepturile înscrise în acordul de retragere le-ar oferi acestor persoane certitudine juridică. Așa numitul ring fencing, deci această protejare a drepturilor e posibilă doar dacă Uniunea Europeană, dincolo de protejarea unilaterală a cetățenilor britanici din UE va condiționa negocierile viitoare uh, de un acord preliminar între UE și Marea Britanie care să ocrotească și să îmbunătățească acest capitol referitor la drepturi din acordul de retragere. Și de aia e important să acordăm mai mult timp Marii Britanii acum. Și în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc în mod special, chiar în mod special domnului Barnier La parola all'onorevole Atkinson. Are cuvântul acum doamna Atkinson. Uniunea Europeană e cam uh, disperată astăzi, am senzația, nu? Uh, de asemenea, doamnei mei, Carpe Diem, aș dori să uh, le mulțumesc domnului Barnier, domnului Verhofstadt, pentru că sprijină, de fapt, atât de bine Brexitul. Țineți-o tot așa. Noi suntem uh, GB, GBPLC, nu suntem uh, o filială a Parlamentului uh, European. Suntem Parlamentul Britanic, avem uh, un uh, guvern, avem uh, parlament, însă 17,4 milioane de oameni au spus că vor să iasă din Uniunea Europeană împreună și merităm mai mult împreună cu Regatul Unit, cu cei din Commonwealth. Putem să uh, facem comerț. Vom uh, putea și asta vom și face să uh, facem Marea Britanie din nou mare. Împreună vom face Marea Britanie mare din nou. Make Britain great again. Da, deci să ieșim și să make Britain great again urmează acum timp de două minute domnul kelly. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președintă s au spus foarte multe astăzi aici astăzi. Ceea ce vreau să spun eu este că votul de aseară din Camera Comunelor a fost uh, dezamăgitor, dar era previzibil. Am simțit asta încă înaintea votului. Unitatea celor 27 de state membre este de admirat. Domnul Barnier a făcut o muncă excelentă și toți cei implicați în acest proces și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Arlene Foster a făcut niște comentarii ieri. Spunea că nu e nevoie de backstop pentru că niciodată n-am avut o frontieră dură acolo. Să încercați să spuneți asta celor care au fost uciși traversând frontiera. Uh, care au fost uh, uciși de soldați și victimelor violenței și a actelor teroriste. Trebuie să spun că toate acestea nu ne ajută și din cauza violenței am ajuns la acordul din Vinerea Mare. Și pentru a mulțumi doamnei Teresa May, domnului Barnier și dumneavoastră în general, pentru că în acordul de retragere s-a pus tot ce trebuie pentru a ne asigura că acest acord din Vinerea Mare va fi respectat și că pacea poate continua în zonă. Aș vrea să uh, spun de asemenea colegii mele Martina Anderson că nu este momentul să cerem acum un referendum pe unitatea irlandeză. Nu este poziția guvernului britanic, nici ceea ce porporul irlandez dorește, chiar dacă uh, pot aspira la acest lucru. Și știm că această chestiune este, uh, creează diviziuni la momentul acesta, ceea ce nu ne dorim. Se spune acum că nu va exista un acord, că pregătirile sunt în curs pentru cazul în care acesta va fi rezultatul. Eu cred însă că este important ca Regatul Unit să ia o decizie. Pentru că nu asta este ce își doresc. E clar că cetățenii britanici nu își doresc acest lucru și dacă li se oferă oportunitatea, o vor arăta. Deci cred că e nevoie de o clarificare în ceea ce privește acordul de retragere, retragere și cel mai rațional lucru ar fi să-i consultăm pe cei care au votat uh, pentru Brexit, poporul britanic, și să-i întrebăm dacă asta este într-adevăr ceea ce își doresc. Cred că vor răspunde cu claritate că nu. Mulțumesc. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum uh, domnului Danț pentru două minute. Oh, really? Thank you. Uh... Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Haideți să <laughs> înțelegem de ce am venit aici. Interesele Partidului Conservator ne-au dus aici în situația de astăzi și credem cu fermitate că acest guvern uh, și-a, are zile numărate. Însă asta e o discuție care trebuie să aibă loc în Marea Britanie. Indiferent de ce partid va fi la putere, uh, în ceea ce privește Brexitul, vor trebui să facă față aceste opțiuni. Fie te îndepărtezi de structurile europene și distrugi locuri de muncă, șansele oamenilor, protecția mediului, fie rămâi în structurile Uniunii Europene și îți pierzi orice cuvânt de spus în legătură cu toate aceste lucruri importante. Asta e opțiunea. Însă niciuna din aceste două opțiuni nu e corectă pentru nicio țară și cu siguranță nici pentru Marea Britanie. Însă aș vrea să vă transmit un mesaj de speranță astăzi. Marea Britanie, din cauza atitudini responsabile a celor din fața mea, am ajuns acum să avem cea mai mare mișcare pro-europeană de pe continent. Milioane și milioane de oameni sunt acum pregătiți să apere valorile europene și să vorbească clar și fățiși de ce suntem mândri de realizările Uniunii Europene. Vom apăra libera circulație, vom apăra structurile uh, care ne au oferit ce ne au oferit nu doar generațiilor actuale, ci și celor viitoare. Și toate prostiile tabere adverse au ajuns să fie cunoscute. Nu există o majoritate pentru un nou deal. Însă, indiferent dacă vom avea un nou guvern, un nou referendum sau dacă se va găsi sau nu o majoritate în Parlament pentru o altă cale, noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de mai mult timp. Dragi colegi, nu lăsați partea logistică să fie mai importantă decât cea politică. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. De prietenia dumneavoastră doamnă scott cato un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am urmărit votul istoric de ieri seară de aici, de la Strasbourg, împreună cu colegi de pe continent, foarte îngrijorați de criza britanică. Mulți speră că vom găsi o, o o cale să rămânem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru sprijin. Brexitul este o, un eșec al leadership-ului. Theresa May nu a răspuns la nevoile țării sale, ci numai la nevoile propriului partid. Jeremy Corbyn sau uh, a eșuat în uh, datoria sa constituțională de a se opune Brexitului. Însă Brexitul este și un eșec al solidarității. To- generațiile mai vârstnice au uh, ignorat visele tinerilor. Um, o serie întreagă de cetățeni au fost ignorați, de exemplu cei care trăiesc în afara Regatului Unit Acum că complexitatea și costul Brexitului au devenit clare, avem dreptul să spunem ce ne dorim pentru țara noastră. Guvernul este blocat este, uh, și este clar că decizia trebuie să se întoarcă la popor. Thank you. For two minutes, Mr. Gonzalez Pons. Domnul González Pons, două minute. Dragi colegi, după votul de ieri, un lucru e clar. Camera Comunelor a respins acordul semnat de guvern, dar nu știu încă ce vor. Avem uh, majorități pentru două voturi negative, dar nu pentru unul pozitiv. După luni de aspirații și minciuni, Iată, a sosit momentul ca Parlamentul Britanic să accepte realitatea. Brexitul nu este o problemă europeană, ci una a britanicilor. De aceea, vă rog, găsiți o soluție. Toată lumea dorește să aibă cea mai bună relație posibilă cu Regatul Unit, dar nu la orice preț. Suntem prieteni, suntem aliați, însă ceea ce nu se poate aștepta de la noi este să renunțăm la principiile noastre și asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că a fi membru al Uniunii Europene nu este o decizie de natură economică, ci o decizie de viață. Suntem o comunitate de valori bazată pe statul de drept și pe tratate. Nu este vorba de o relație comercială. Guvernul britanic a creat această problemă și guvernul britanic este cel care trebuie să o și rezolve. Iar noi, Parlamentul European, suntem dispuși să semnăm acordul atunci când va ajunge în mâinile noastre. Însă suntem de asemenea dispuși să mergem mai departe fără el. Până astăzi am crezut că Brexitul este reacția la o criză europeană, însă astăzi știm că e vorba de reacția la o criză în politica britanică și ieri a fost foarte clar că nu există o majoritate pentru un Brexit cu acord și nu există o majoritate pentru un Brexit fără acord. Deci cel mai bun lucru de făcut ar fi să menținem calmul și să mergem mai departe. Iar pentru domnul Farage, indiferent unde se află acum, cu tot respectul vreau să-i spun următoarele. Vă rog să fiți foarte atent, pentru că ați văzut uh, ce s-a întâmplat cu războiul mondial. A fost un astfel de război și, grație lui Dumnezeu, uh, britanicii au câștigat, toată lumea a învățat lecția, dar poate că domnul Faraj nu a făcut-o. Mm. Domnule González Pons, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Etheridge. Doriți să-l așteptați? Nu, bineînțeles că nu. Did you say no? Ați spus nu, mă scuzați, spune președinta. Da, am să merg să fac un control la uz. Domnul González Pons a spus că nu, mulțumesc pentru claritate. Domnule Etheridge, părăsiți sala? Foarte bine. Și acum Doamna de Lange pentru două minute. Yes, thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că aseară când am urmărit dezbaterea din Camera Comunelor. E un parlament cu o tradiție, cu un trecut pe care îl respectăm enorm. Deci văzând discuția de acolo, mă gândeam, Doamne, toți oamenii ăștia nu știu ce vor, dar ce discursuri minunate țin despre asta. Așa ca domnul Fănaș, de fapt, care chiar și în această dezbatere de o oră și jumătate despre Brexit, deci Brexitul e rezon d'etre pentru domnul Farage. Ă, până la urmă n-a mai rămas aici, așa ținut discursul, l-a pus pe YouTube și a părăsit sala. Asta face el întotdeauna, domnul Farage. Însă ce e a lui, a lui. Știe ce vrea. Ceea ce vrea el e un Brexit fără nicio înțelegere, cel mai dur, deci peste el. Pentru a distruge sistemul de sănătate, pentru a distruge locurile de muncă ale oamenilor obișnuiți și pentru a crea un paradis al bancherilor, un paradis de necontrolat al bancherilor. Ascultând după aceea dezbaterea din Parlamentul European în această dimineață, văd că de la colegi aud o altă atitudine. Haideți să stăm și să ne gândim, să vedem la ce ne putem gândi, să găsim o majoritate și soluție. Domnul Corbyn spunea că preferă o Uniune Vamală de ce nu vine cineva cu un amendament în Camera Comunelor care să susțină acest lucru și să vadă cât sprijin obține pentru așa ceva. Uniune Vamală ar fi cea mai bună soluție dacă, din păcate, britanicii vor să iasă din Europeană pentru a menține locuri de muncă pe ambele maluri ale canalului și pentru a găsi o soluție viabilă. Dragi colegi, am intrat în politică aici și la Westminster nu doar pentru a ține discursuri, ci pentru a ne pune pe treabă, pentru a crea majorități și găsi soluții. Deci haideți să ne punem pe treabă. Mulțumesc frumos! Thank you. Colleagues, I now move to... Mulțumesc, dragi colegi. Începem acum procedura cash de Dacă respectați cu toții minutul acordat, vor interveni foarte multe persoane. Domnul Kirțos. Thank you. Mulțumesc. Prietenii britanici sunt într-o stare de confuzie politică în ceea ce privește Brexitul. Ar trebui să venim cu o abordare creativă. Întâi ar trebui să le oferim britanicilor mai mult timp ca să se hotărească ce vor. Apoi, în cazul în care decid că nu vor un um, hard Brexit, uh, Uh, și se gândesc că pot participa la o uniune vamală sau la piața internă, ar trebui să acceptăm asta. Pentru că până la urmă și noi am făcut uh, greșeli mari care au făcut ca britanicii să voteze pentru Brexit. Uniunea Europeană are nevoie de Regatul Unit și mi se pare că în fiecare, pe zi ce trece devine din ce în ce mai clar că și Regatul Unit are nevoie de Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul López Aguilar doamnă președintă, o majoritate negativă a făcut ca Regatul Unit să intre într-un uh, tunel întunecat al confuziei, al crispării și societatea uh, britanică devine și mai divizată decât niciodată din punct de vedere politic, social, teritorial și așa mai departe. Parlamentul uh, nu poate dezbate la infinit care este articolul aplicabil pentru ca societatea britanică să iasă din acest labirint în care a intrat în urma unui referendum uh, și dorește să rezolve cu alt referendum. Eu uh, susțin uh, milioanele de britanici care au dat dovadă de curaj și rezistență, pentru că minciuna și demagogia naționalistă și populistă au făcut asta. Domnule Barnier, este de admirat unitatea uh, noastră și trebuie să transmitem un mesaj care să liniștească cetățenii, un mesaj de garanții și ușor de înțeles pentru toți cetățenii, pentru toate persoanele care se tem cel mai tare de impactul incertitudinii creștinii în viețile lor zilnice. Mulțumesc! Domnul Iurec, vă rog. Przewodnicząca, panie i panowie posłowie, kryzys. Domnilor și domnilor, criza democrației europene e ceea ce vedem și în acest for. Vorbim despre dialog și pluralism, să văd că acum nu mai se dorește să răspundă la cartonașele albastre, deci nu mai vreți să discutăm între noi. Europa e cu ochii pe noi. Criza pe care o vedem e peste tot. În Germania, prezența la vot și sprijinul pentru cele două partide majore în scădere, în Franța la fel. deși Parlamentul e foarte admirat uh, în străinătate, uh, pe străzile din Franța nu prea e apreciat. Deci chiar nu prea înțelegeți ce se întâmplă. Dacă vreți, într-adevăr, să apărați cooperarea europeană, dacă vreți ca europenii să colaboreze între ei, e momentul să ne schimbăm politicile, deoarece aceste politici au făcut pe britanii să se simtă amenințați. Integrare, armata europeană, moneda comună. Cu cât ne schimbăm mai bine, cu atât Europa are mai multe șanse. Domnul Hagio Gheorghiu are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest parlament a discutat cu Parlamentul Britanic și și-a exprimat clar pozițiile. Ce pot să vă spun este că acest rezultat nu este numai o înfrângere pentru guvernul britanic, ci a fost o înfrângere de-a lungul anilor pentru uh, conservatori și pentru mm, politicieni în general. Cred că trebuie să numim uh, ceea ce ne-a adus uh, astăzi aici și ce, cel care trebuie numit este David Cameron. Nu suntem uh, jucători de noroc, nu jucăm un joc. Avem de-a face cu o situație crucială. A avut loc acest referendum. Trebuie să fim uh, precauți când vorbim despre uh, decizii care vor avea un impact asupra vieții oamenilor timp de generații. Domnul Peterle. Mulțumesc, doamnă președinte. Au loc uh, multe evoluții negative și asta afectează atât Uniunea Europeană cât și Regatul Unit. Sunt de acord cu dumneavoastră. Oamenii au fost induși în eroare, li s-au uh, servit povești și minciuni, iar acum uh, plătim prețul populismului. Britanicii știu ce înseamnă acordul și ce înseamnă să, ce ar putea însemna să rămână în Uniunea Europeană. Care sunt scenariile acum? Fie rămânerea în Uniunea Europeană, fie um, părăsirea Uniunii Europene fără acord. Ce se va întâmpla dacă nu avem acord? Mulți cetățeni britanici vor uh, cere cetățenie într-un stat european. Eu sprijin mai multă Europa. Domnul Tarabella. Aș vrea să îi răspund domnului Kamal, însă liderul conservatorilor britanici a părăsit sala și domnului Farage, dar și dânsul a plecat pentru că îl interesează să facă cir la plenară, dar dezbaterea nu îl interesează. Nici uh, domnul Cameron, care n-a avut responsabilitate față de Brexit uh, și uh, i-a făcut ostatici pe cetățenii săi. Aș vrea să-l salut pe domnul Barnier și echipa Sam are dreptate atunci când spune că acordul acesta de 600 de pagini este cel mai bun compromis cu putință. Problema și am să o citez pe Margaret Thatcher. Nu mi se întâmplă prea des să fac acest lucru, dar cred că nu există alternativă. Singura alternativă este că situația haotică de astăzi am putea profita acordând mai mult timp uh, și, uh, dincolo de populiști, în Regatul Unit sper uh, să triumfe cei rezonabili și cetățenii și economia au interesul ca Regatul Unit să rămână în Uniune, deci, din punctul meu de vedere, cred că nu, va mai, nu se va mai face Brexitul. Mulțumesc! Domnul Starvati. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că uh, acordul pe care l aveam a eșuat, știm că un Brexit fără niciun fel de garanții ar fi uh, catastrofal, problema Irlandei nu ar fi rezolvată. Ce mai rămâne de făcut este să mai fie întrebat toată poporul. Îmi veți spune, dar a fost deja întrebat. Nu e democratic să îi întreb din nou. Nu, democrația este uh, puterea poporului și nu să uh, persiști în eroare. Deci, cred că poporul trebuie întrebat dacă dorește să mai intre odată negocieri cu Parlamentul, Consiliul, Comisia. Aș dori să adresez o, un apel sincer către acest Parlament. Nu trebuie să fim aroganți când negociem um, pentru că, cum am fost până acum, tot ce am auzit din acest Parlament a fost așa le trebuie uh, britanicilor. Trebuie însă să ne întrebăm le, de ce au nevoie britanici? Asta trebuie să ne ghideze. Urmează domnul Flanagan, spune doamna președinte. Primul lucru care trebuie spus și cu care nu prea e de acord domnul Kelly e să revenim la ce spunea Arlene Foster, că nu exist, n-a existat niciodată o frontieră controlată în uh, Irlanda de Nord. Unde era Arlene Foster când uh, nu era frontiera? Poate ea n-a văzut-o. Poate că nu oprea, însă frontiera exista. Acum, în ceea ce este extinderea articolului 50, uh, problema e că ne îndreptăm practic către un dezastru. Uniunea Europeană trebuie să stabilească exact cum anume va ajuta economia irlandeză și mai ales uh, agricultorii irlandezi. Am auzit uh, că domnul González Pons spunea că nu e problema Europei da, nu Europa a cauzat asta, da, e un argument puternic din partea unora. Însă e problema noastră acum. Noi, Republica Irlandeză, suntem membri ai Uniunii Europene și asta ne afectează mai foarte tare. Deci să spui că nu e o problemă europeană e greșit. Vă rog să vă schimbați atitudinea. Domnule Barnier, dumneavoastră trebuie să vă spun că inițial mă îngrijora ce trebuia să faceți, ați făcut o treabă minunată, v-ați menținut calmul de-a lungul negocierilor, deci ați fost extraordinar. Președinte, îl întrerupe cuvântul, uh, acum îl va avea domnul Hockmark. Doamna președintă, în primul rând, în ceea ce privește colegii UKIP, din câte am înțeles, nu au nici măcar un loc la Westminster. Nici uh, un fotoliu de parlamentar ales uh, de poporul britanic la Westminster pentru a vedea ce să facă cu viitorul Regatului Unit. Și cred că asta ne spune multe domnule Faraj și ceilalți, cred că ar trebui să mulțumiți Uniunii Europene, pentru că fără ea nu ați fi avut niciun reprezentant parlamentar nicăieri. În al doilea rând, în ceea ce privește prietenii noștri britanici și cei care se ocupă de aceste chestiuni la Westminster. Dacă doresc uh, extinderea timpului, dacă doresc timp de reflexie, dacă doresc să se întoarcă în UE, trebuie să le spunem că sunt bineveniți. Mulțumesc, doamna Grapini, acum

mulțumește pentru că soldații ne-au adus, ne-au adus libertatea. Și este o legătură indisolubilă între Regatul Unit și Europa. Și indiferent că Regatul Unit va rămâne sau nu în Europa, va fi o parte a Europei, într-un fel care ne va hotărâ destinul comun. Însă mă întristează să văd Regatul Unit atât de divizat cum este astăzi diviziune uh, cauzată de Brexit și care paralizează societatea britanică. Eu voi fi întotdeauna recunoscător nu doar pentru libertatea noastră, ci și pentru profesorii pe care i-am avut uh, britanici și care m-au învățat literatură, artă, care m-au învățat uh, limba lor. Și asta nu se va schimba indiferent ce se va întâmpla. Un lucru însă vreau să fie foarte clar față de ceea ce s-a spus aici de către domnul Kamal și domnul Faraș. Eu nu m-am întâlnit cu domnul Barnier uh, la comisie și n-am găsit la domnul Barnier, nici la cei 27 reprezentanți a statelor membre, nicio atitudine de uh, a dori să pedepsească Regatul Unit pentru că părăsește Uniunea. În negocierile prin care am trecut, atitudinea la toate capitalele europene și în Comisia Europeană a fost aceea de a dori să facă cât mai puțin rău cu putință în acest proces. Însă, haideți să nu ne imaginăm că acest proces va fi unul fără niciun fel de rău, pentru că Brexitul va provoca probleme Uniunii Europene, Regatului Unit și este responsabilitatea noastră comună să limităm acest rău cât mai mult cu putință ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, luni sau poate ani de zile, asta o vor hotărâ britanicii. Și, în primul rând, Camera Comunelor este cea care va avea această dezbatere. Noi va trebui să ținem cont de ceea ce va spune Regatul Unit indiferent de ceea ce gândim noi și niciodată n-am ascuns că, bineînțeles, aș prefera ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană, însă asta nu depinde de noi, depinde de poporul britanic, de politicienii britanici să hotărească. Și încă un lucru pe care aș vrea să spun cu claritate, referindu-mă la comentariul domnului Kamal, care vorbea despre piața internă și alte elemente ale UE. Sincer, nu cred că puteți să spuneți voi părăsi Uniunea Europeană, dar am să-mi iau din ea tot ce îmi place mie, indiferent ce asta înseamnă, ce înseamnă asta pentru Uniunea Europeană. Cred că noi, politicienii, statele membre, instituțiile, avem obligația de a menține elementele esențiale a ceea ce înseamnă să fii parte a Uniunii, și anume integritatea celor patru libertăți, integritatea pieții unice. Și acest lucru nu se mai poate negocia. Ceea ce mă surprinde, de asemenea, este visul domnului Faraj, visul independenței, care îl face să nu țină cont deloc de importanța absolut esențială a acordului din Vinerea Mare pentru pacea în Europa. Pentru că e clar, e limpede ca apa pentru Comisia Europeană că avem o responsabilitate comună în calitate de europeni să ne asigurăm că pacea se menține pe insula Irlandei și pentru această pace. Pentru această pace. Din punctul nostru de vedere, este esențial să nu existe o frontieră dură în Irlanda. Și tocmai de aceea avem nevoie de backstop. Nici acest lucru nu este negociabil. Și e de-a dreptul tulburător, e încurajator pe de o parte că avem această solidaritate europeană, o solidaritate pentru că nimeni în cele 27 de state europene nu va ceda uh, în ceea ce privește Irlanda. Însă este tulburător că atât de multe persoane la Westminster nu își dau seama care sunt valorile esențiale ale acestui acord și sunt dispuși să sacrifice pacea și stabilitatea în Irlanda pentru a-și realiza visul. Să nu mai vorbim de uh, locurile de muncă pierdută, de investiții, de oportunități și așa mai departe. Ar fi fost bine că în această campanie care a dus la Brexit și pe care respectăm, dacă s-ar fi spus vă iubim atât de mult încât uh, nu ne pasă că se vor pierde locuri de muncă, că se vor pierde investiții și așa mai departe, că nu ne pasă că va veni haosul după aia. Pur și simplu vrem asta indiferent de consecințe. Asta ar fi fost uh, o atitudine sinceră și corectă în campania pentru Brexit. Oricum ar fi, așteptăm decizia de la Westminster și vom lucra mai departe, așa cum am făcut-o și până acum, pentru a face cât mai rău, puțin rău cu putință, indiferent de soluția care ne va fi propusă. Domnul Kamal a vorbit despre Eagles. Și aș vrea să-l citez aici Rolling Stones. Nu poți să obții întotdeauna ceea ce vrei, dar dacă încerci, uneori s-ar putea să obții. Mulțumesc. Da, poate că ar trebui să și cântăm aici. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și am să dau acum uh, cuvântul Consiliului, doamna Ciot. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. În mod evident, trebuie să uh, ne menținem speranța că procesul parlamentar din Regatul Unit va duce la un rezultat ce să permită retragerea ordonată din Uniunea Europeană și trebuie să sprijinim cât putem acest proces. În cazul în care acest uh, scenariu va deveni realitate, trebuie să ne dăm seama că acordul din 25 noiembrie va fi fost numai un prim pas într-un proces îndelungat. Va trebui să uh, monitorizăm cu atenție implementarea acordului de retragere, astfel încât el să aducă rezultate în interesul cetățenilor și întreprinderilor. Iar negocierile relației viitoare cu siguranță nu vor fi ușoare. Ne bazăm pe cooperarea dumneavoastră în toate etapele acestei proceduri în anii ce urmează. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Thank you, madam. Mulțumim foarte mult. Dezbaterea se încheie aici, spune doamna președinte. Bine ați venit, domnule prim-ministru al Spaniei. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația Parlamentului European pentru a avea această discuție cu noi, eurodeputații, în legătură cu poziția Spaniei uh, referitoare la Europa. Din punct de vedere politic, ziua de astăzi este foarte importantă, deoarece avem problema Brexitului, Însă, în același timp, pentru noi e important să vorbim despre dosarele cele mai importante din Europeană, imigrația. După cum știți, Parlamentul European a votat pentru reformarea sistemului de la Dublin. I-am cerut Consiliului, le-am cerut statelor membre să voteze pentru propunerea noastră, pentru a încheia o dezbatere foarte îndelungată pe care am avut-o în legătură cu refugiații și relocarea acestora. Avem de asemenea chestiunea bugetară. Parlamentul solicită mai multe investiții de la 1,1% la 1,3%, deci buget mai mare. De asemenea, solicităm să se găsească resurse proprii, deci să nu fim nevoiți să cerem mai mulți bani statelor membre. E o dezbatere deschisă, după cum știți. E o propunere de reformă a Parlamentului. O propunere în legătură cu investițiile important să apărăm propunerile Parlamentului European. Parlamentul European uh, se află în inima democrației europene. Suntem o instituție um, care îndeplinește 40 de ani de um, instituție aleasă direct, dar avem și 40 de ani de la Constituția Spaniei. Spania, o țară membră foarte importantă și din partea Parlamentului European țin să salut, să-l salut pe domnul uh, Borel, ministrul de externe al Spaniei, care în trecut a fost uh, și președintele Parlamentului European. Bun venit, domnule Borel! Domnule prim-ministru, președinte al Guvernului Spaniol, vă mulțumim uh, pentru că ați dat curs acestei invitații și vă dăm cuvântul. Eh, domnule președinte al Parlamentului European, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați. Este o adevărată onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră pentru a aduce aici viziunea Spaniei în dezbaterea însuflețită în legătură cu viitorul UE. O spun cu multă convingere și ținând cont de propria mea experiență. În 1985, atunci când s-a semnat actul de aderare al Spaniei la Comunitatea Economică și Europeană pe atunci, aveam 13 ani. În ciuda timpului trecut, uh, mi-aduc aminte foarte bine de acea zi și mi-aduc aminte de emoția pe care au resimțit-o cei care timp de decenii simțiseră problema lipsei de democrație și a libertății în Spania. Mi-aduc aminte de emoția cu care au trăit acest moment generații întregi de spanioli, generația părinților mei, femei și bărbați pentru care Europa însemna libertate, stat de drept, progres și coeziune. Momentul acela a reprezentat pentru Spania foarte multe lucruri și, în special, garanția că nu ne mai puteam întoarce înapoi, că în sfârșit uh, reușisem să ne împăcăm cu istoria și că niciodată, vreodată, nu ne va mai lua democrația. De atunci până acum, generații întregi de spanioli, printre care și a mea, au văzut cum frontierele interne au devenit adevărate relicvii ale istoriei și au construit solidaritatea și afecțiunea lor cu popoare care înainte erau distante, întotdeauna respectând valori pe care astăzi le considerăm ca fiind europene, certitudinea juridică, respectarea statului de drept, dialogul, toleranța, feminismul, egalitatea de oportunități, fraternitatea, conviețuirea bună, ecologismul și solidaritatea între generații. Deci, într-adevăr, mă puteți considera un adevărat european, mândru de ceea ce înseamnă acest lucru. Și în special mândru astăzi, tocmai astăzi când unii prezintă anti-europeismul ca o adevărată valoare în momentul alegerilor. Mulțumesc, domnule președinte Tajani, pentru că mi-ați oferit această oportunitate de a mă adresa Parlamentului pentru că este o adevărată valoare, în special acum când vom sărbători a 40-a aniversare de la primele alegeri europene. Uniunea nu se înțelege dacă nu acordăm întâietate valorilor democratice. Doamnelor și domnilor deputați, Înainte de orice altceva, aș vrea să menționez aici votul de ieri din Parlamentul Britanic. Bineînțeles, respect, cum nu se poate altfel, acest vot, dar trebuie să uh, deplâng acest vot negativ asupra acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană un acord care a fost negociat uh, timp de mai bine de un an și jumătate. Și aici uh, vreau să aduc mulțumiri domnului Barnier, principalul negociator al UE, pentru că a menținut unitatea celor 27. După cum vă spuneam, un acord care a fost negociat timp de mai bine de 18 luni și care este probabil cel mai bun acord cu putință. Este opțiunea care protejează cel mai bine interesele Regatului Unit și a societății europene, a întregii Uniuni Europene. Este o opțiune care protejează drepturile cetățenilor și nu numai drepturile principalilor actori economici. Un acord care conține un echilibru greu de atins și care caută în primul rând o ieșire ordonată. De aceea corespunde guvernului britanic să ia măsurile necesare în ceea ce privește pașii de urmat noi, în calitate de state membre și în calitate de instituții comunitare, ne facem datoria, adoptând atât statele membre cât și Comisia Europeană, toate măsurile necesare pentru a reduce la minim impactul unei eventuale ieșiri fără acord. Doamnelor și domnilor deputați, întotdeauna mi-am arătat opinia atât în Parlamentul Spaniei cât și în interviuri acordate în diverse mijloace de comunicare spunând că Brexitul este o adevărată nenorocire pentru poporul britanic și pentru întreaga Uniune. Nimeni nu are de câștigat, toți o pierdem și în special britanicii și în special cei mai vulnerabili, cei care au cel mai mare nevoie de ajutorul guvernului său. Este însă o decizie suverană pe care trebuie să o respectăm. De aceea îmi doresc ca Regatul Unit să aleagă o relație cât mai aproape cu, putința cu de Uniunea Europeană. Decizia le revine lor, însă principiile noastre sunt clare integritatea pieții interne, indivizibilitatea celor patru libertăți și independența de decizie a Uniunii. Ținând cont de toate aceste trei elemente, vom putea găsi o soluție. Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă vorbesc despre nevoia de a mobiliza Europa nevoia de a oferi legitimitate Europei în fața noilor provocări și în fața celor care doresc distrugerea Europei. Trebuie să o spunem cu claritate pentru că sunt actori care doresc în afara și uh, înăuntrul Europei distrugerea ei. În calitate de lider al familiei social-democrate, probabil că vă așteptați să vorbesc despre Europa socială, Europa care protejează și o voi face, pentru că Europa socială este Europa convingerilor. Și tocmai din această convingere morală și pentru că trebuie să reconciliem ideea europeană cu ceea ce așteaptă cetățenii de la ea, dacă mă întrebați care este ideea centrală în discursul meu de astăzi, acesta este un apel foarte larg și este simplu de spus. Pentru ca Europa să protejeze, în acest moment istoric, cred că ne-a venit rândul să protejăm Europa. A proteja Europa înseamnă să construim o Europa a drepturilor care să i protejeze pe cei mai vulnerabili o Europa a oportunităților pentru tineri, pentru șomerii de lungă durată, care nu trebuie neapărat să aibă 60 de ani, în țări precum în Spania au doar 45 de ani și uh, intră în această categorie. Trebuie să facem progrese pentru o Europa socială care să susțină uh, societatea, economia și să garantăm drepturile muncii pe o piață a muncii în toate statele membre. Protejarea Europei înseamnă garantarea securității și a cetățenilor noștri cu mijloace care să facă din Uniune un actor global în stare să-și susțină valorile și ideile. A proteja Europa înseamnă să reafirmăm angajamentul nostru față de acordul de la Paris în lupta împotriva schimbării climatice înseamnă, pe de altă parte, să finalizăm în sfârșit Uniunea Economică și Monetară. Doar în felul acesta, printr-o Europa care se reconciliază cu cetățenii săi, cu Europa autonomă care să susțină bunăstarea socială, cu Europa care să finalizeze arhitectura economică și monetară, doar în felul acesta putem face față provocărilor care ne așteaptă în următoarele decenii cu suficiente garanții. De aceea, n-ar trebui să ezităm dușmanilor Europei, pot să le spun că convingerea, hotărârea noastră vor reuși să învingă. Indiferent cât de puternică este retorica care exclude pe alții, indiferent uh, cât putem pune sub semnul întrebării metodele și minciunile lor, cred că a sosit momentul să dăm dovadă de convingere, de hotărâre pentru a susține proiectul nostru comun, Europa. Se duce astăzi o adevărată luptă în domeniul uh, ideilor, al convingerilor. După cum vedeți, toate acestea au loc la nivelul parlamentelor naționale peste tot. Noi știm că viitorul nu se cucerește niciodată dând pași înapoi, de aceea nu putem da nici măcar un pas minim înapoi în ceea ce privește susținerea modelului european. Europa protejează dacă toți, toți cei care ne simțim afectați, nu doar statele membre, Parlamentul European sau Parlamentele Naționale, nu doar societatea civilă, ci ansamblul cetățenilor, dacă noi toți protejăm Europa pentru cei care aduc aici mesaje de izolare, chiar de aici de la Parlament, trebuie să le spun că Europa nu este și nu va fi niciodată o amenințare față de diversitatea extraordinară oferită de țările noastre, de limbile noastre sau culturile noastre, ci din potrivă, Europa este un adevărat factor de multiplicare și niciodată diviziv, o diviziune a identităților. Nu ești mai puțin spaniol dacă ești european. Uniunea Europeană nu a fost doar uh, o simplă identitate geografică, ci a fost uh, și va fi întotdeauna o comunitate de valori, valorile Revoluției franceze, libertate, egalitate, fraternitate, atât de importante în ziua de astăzi, mai ales fraternitatea. Valori specifice societăților deschise și optimiste, care inovează, care creează, pentru că văd viitorul ca oportunitate și nu o amenințare. Societăți uh, care fac legătura între competitivitate și dezvoltare economică cu un element esențial care ne definește pe noi, modelul de bunăstare și angajamentul social. Angajament care ne unește în obiectivele dezvoltării durabile în Agenda 2030, un adevărat contract social global și Europa trebuie să fie principalul său ambasador pe viitor. Doamnelor și domnilor deputați, e clar că în contextul globalizării Există o dezamăgire în rândul cetățenilor. O vedem zi de zi pe întregul continent. Dezamăgire care alimentează retoricile extremiste și care ia naștere în urma unui adevărat paradox. Pe de o parte, globalizarea a redistribuit bogăția între regiuni, a redus inegalitatea la nivel global, însă, pe de altă parte, inegalitatea a crescut în propriile noastre societăți. Dacă ne gândim până la urmă, aceste mesaje anti-europene apar tocmai în urma acestui fenomen. Totuși, globalizarea nu este un dezastru natural uh, de care să nu ne putem proteja. Goethe spunea că părinții trebuie să ofere copiilor lor rădăcini și aripi. Și noi, Uniunea Europeană, trebuie să ofere cetățenilor săi rădăcini deci undeva unde să se poată ancora o protecție și aripi. Deci, practic, să fim împuterniciți pentru a putea prospera, plecând de la oportunitățile oferite de o lume globalizată. Doamnelor și domnilor deputați, ne aflam în fața unui moment uh, crucial, o adevărată schimbare. Pe 26 mai se va deschide un nou ciclu politic în Europa. Prioritatea va fi aceea de a reglementa globalizarea pentru a garanta modelul social european. Trebuie să consolidăm Uniunea Economică și Monetară, completând-o cu o Uniune politică, socială și aș adăuga aici și de mediu.